Uniunea Europeană. Oameni care acum au o perspectivă europeană și care se așteaptă să obțină acest mesaj puternic din partea noastră mâine. Președinta, mulțumim și pentru aplauze. Cu asta am încheiat dezbaterea. Votul va avea loc mâine, după cum se prevede. Iar acum, pe ordinea de zi, este raportul domnului Caras, Basel 2 și revizuirea directivei privind cererile de capital. Voi începe prin a da cuvântul domnului Caras pentru 4 minute în calitate de raportor. Bienvenue, monsieur le commissaire. Bun venit, domnule comisar. Vă rog, domnule Caras, să aveți cuvântul. Domnule comisar, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, Parlamentul European are acum acest raport și trece cu acesta la Basel III, stipulând o poziție foarte clară Comitetului de la Basel. Ținem seama de întrebările ce au rămas fără răspuns la nivel european și solicităm un pachet din partea Comisiei pentru uh, o nouă directivă. Doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Asta cu toate că la comisie uh, cu toate că la comisie uh, au fost 38 de voturi pentru 0 <coughs> împotrivă, mă văd nevoit să depun 6 amendamente în calitate de raportor 3, referindu-se la um, evoluția, evoluțiile care au uh, avut loc la Comitetul de la Basel, deci vizează actualizarea raportului și restul se referă la standardele de, privind lichiditățile și la rata de îndatorare. Când vine vorba de rata de îndatorare, nu cred că din 2018 trebuie să o întrecem la primul pilon direct, ci ar trebui să o supunem unui proces de evaluare înainte. În al doilea rând, să spun că în ceea ce privește standardele pentru lichidități, există câteva puncte nesoluționate. Trebuie să fie tratate pentru a fi la curent cu toții. Mă miră un lucru însă, doamnelor și domnilor vedem uh, cum sunt tratate noile state membre la comitetul de la Basel, pentru că au evaluat procesul ca fiind încheiat, asta cu toate că nu există condiții egale din perspectiva noastră, de exemplu, uh, uh, dacă este să ne raportăm la structura economică americană. Nu există condiții egale nici în ceea ce privește domeniul retail clasic și domeniul investițiilor bancare. Totodată, nu avem nici măcar o definiție pentru lichidități. Așadar, doamnelor și domnilor, putem spune că criza ne-a arătat că trebuie să schimbăm cadrul financiar. De aceea este important să dezbatem acest subiect acum și să venim cu propuneri diverse. Dar aceeași criză ne-a arătat că, în primul rând, am avut o criză a lichidităților, nu o criză a capitalului. Uh, ne gândim clar la faptul că în cazul Lehman Brothers, capitalul era la 11% în timpul colapsului. Deci, din perspectiva noastră, există cinci chestiuni cheie. În primul rând, putem spune că nu există un studiu uh, de evaluare de impact care să țină seama de cifrele actuale în ceea ce privește ocuparea și creșterea la nivel european. Așadar, solicit Comisiei să facă un asemenea studiu. În al doilea rând, nu avem efectele cumulate ale tuturor uh, directivelor și regulamentelor uh, luate în acest sens. Mă refer aici la Basel III, mă refer la domeniul tranzacțiilor bancare, la domeniul uh, taxelor pe aceste tranzacții și așa mai departe. Nu există condiții egale între Europa și um, Statele Unite când vine vorba despre reglementările pe, pe piața financiară și despre intrarea în vigoare a acestora. Nu există uh, Uh, condiții egale în ceea ce privește definiția capitalului la domeniul retail și la domeniul investițiilor. Și, în al cincilea rând, există întrebări rămase fără răspuns în ceea ce privește rata de îndatorare, pentru că nu avem o definiție a lichidităților și pentru că nu știm exact cum trebuie tratate agențiile de rating după deciziile ce au fost luate la nivelul Statelor Unite. Trebuie să răspundem la toate aceste întrebări înainte ca Comisia să vină cu o propunere de directivă. Și uh, ar trebui ca la G20 Uh, înainte de luarea unei decizii, să se aștepte o declarație a Comitetului de la Basel. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule raportor. Are cuvântul domnul Barnier din partea Comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, domnilor și domnilor deputați. Abia câteva zile după acordul de la Comitetul de la Basel. Mi se pare foarte important ca Parlamentul să își arate angajamentul în față de reforma bancară și faptul că Europa rămâne uh, în ton cu restul lumii. Îi mulțumesc domnului raportor Caras pentru angajamentul său. Ați menționat câteva puncte critice care trebuie să fie studiate cu grijă înainte de a adopta propunerea noastră de revizuire a directivei în legătură cu fondurile proprii. Împărtășesc constatarea dumneavoastră în legătură cu o abordare europeană. Economia bancară europeană nu seamănă cu cea din restul lumii. Este necesară o evaluare de impact aprofundată și trebuie să menținem și calitatea concurenței la nivel internațional. O mai bună capitalizare a băncilor este o precondiție necesară pentru a avea un sector financiar mai stabil și mai solid, însă acest lucru nu este suficient. Trebuie, dumneavoastră știți acest lucru, avem nevoie de o supraveghere mai strictă, de o guvernanță proprie consolidată și o limitare a activităților speculative. Un mecanism de asemenea pentru rezolvarea crizelor bancare. Iată foaia noastră de parcurs, au fost deja înregistrate multe progrese, mulțumită dumneavoastră și acordului pe care l-ați dat supraveghere, a cărții verzi cu privire la supravegherea întreprinderilor. Comisia, până la sfârșitul primăverii următoare, va prezenta uh, toate textele care sunt așteptate din partea noastră pentru a pune în aplicare recomandarea G20. În același spirit am prezentat acum câteva zile proiectul de uh, regulament în legătură cu uh, produsele derivate și vânzarea pe descoperit. Însă pentru a reveni la dezbaterea de astăzi, aș dori să vă împărtășesc câteva subiecte care mă preocupă împreună cu Ocma Caras. Uh, în primul rând, uh, recunoașterea instrumentelor emise de către băncile cooperative, cooperatiste și de uh, societățile de asigurări, de asigurare reciprocă. Acestea au un rol esențial în finanțarea întreprinderilor europene Uh, serviciile mele lucrează cu experții din statele membre pentru a defini, defini modalitățile tehnice ale punerii în aplicare a acestei legislații europene. În al doilea rând, regulile în ceea ce privește lichiditatea și uh, acest tampon de lichiditate necesar. Avem uh, câteva preocupări în legătură cu Danemarca și Austria. Chiar preocupările exprimate uh, sunt motivul pentru care nu am ajuns la un acord în legătură cu aceste probleme. Avem în continuare rezerve și serviciile mele vor continua să lucreze cu partenerii de la Basel pentru a găsi o soluție uh, în legătură cu uh, obligațiunile deschise. În ceea ce privește uh, rata de îndatorare, nu putem să dăm înapoi față de angajamentele asumate la Basel. Acest rata, această a îndătorării va face parte din pilonul 2 și uh, se va tinde spre uh, tratarea acestei probleme în primul pilon. Uh, transferul nu va fi automat și va face obiectul unui, uh, unei propuneri uh, spre sfârșitul acestui an. Câte ceva despre acordul de la Basel și Uniunea Europeană. Criza financiară a uh, zguduit lumea și de aici trebuie să adoptăm uh, reguli pentru că cele de dinainte nu erau adaptate realității. De aceea, uh, acordul de la Basel se adaugă reformei deja începute. După părerea noastră, este un pas bun, important pentru consolidarea regulilor de stabilitate pe piața financiară globală. Noul acord de la Basel va contribui la înființarea unor noi reguli comune pentru sectorul bancar. Acordul favorizează și o soluție echilibrată pentru societățile care au nevoie de un timp suficient de adaptare și va asigura în continuare sănătatea sistemului bancar fără să compromită creșterea economică. Doamnelor și, și domnilor deputați, serviciile mele și colaboratorii mei. Vă mulțumesc pentru colaborarea dumneavoastră la bază cu colaboratorii noștri europeni. Sperăm ca șefii de state și de guverne să adopte acest program uh, la următorul summit de la Seul. Însă nu trebuie să ne oprim aici, trebuie să reformăm fondul sistemului bancar. Trebuie să ținem cont de caracterul specific al Uniunii noastre la nivel internațional și directiva CRD4 cade și ea sub incidența acestor reguli. În acest context vom începe să facem o analiză macro și microeconomică a acestui acord de la Basel. Și vă vom informa pe dumneavoastră, domnule Caras, și pe colegii dumneavoastră. Obiectivul este să ad- adoptăm și să transpunem, uh, adoptăm acest acord până în primul trimestru 2011 și să acesta să fie transpus de către statele membre până în 2013. Va fi un progres semnificativ, însă mai rămâne mult de făcut împreună cu dumneavoastră și cu statele membre în lunile care urmează pentru a uh, pune capăt unei reforme esențiale după criza financiară și vom fi extrem de atenți și vigilenți la felul în care partenerii noștri, în primul rând America, dar nu numai, uh, va pune în aplicare uh, această reformă. Și voi vizita din nou Statele Unite la sfârșitul acestei luni sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Caras, că este necesar să implicăm mai mult Parlamentul European în procesul uh, de decizie. Și de aceea mă angajez să vă informez, să informez Comisia dumneavoastră și uh, plenul Parlamentului în legătură cu orice evoluții în legătură cu aplicarea acordului de la Basel. Vă mulțumesc. Acum în numele grupurilor, domnul Gozese, pentru PP, două minute. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule comisar, aș dori foarte pe scurt să felicit întâi pe colegul nostru Otmar Caras pentru documentul excelent pe care l-a redactat. Eu, ca și alții, am dorit să existe un raport din proprie inițiativă înaintea propunerii Comisiei în legătură cu dispozitivele necesare pentru a transpune realitatea acordului de la Basel și mă felicit de faptul că activitatea domnului Caras cu colaborarea raportorilor din umbră a permis să uh, ajungem la punctele principale. Nu le reau aici, dar vă spun că sigur că sunt de acord cu elementele prezentate de dumneavoastră și de hotărârea dumneavoastră de a face astfel încât această reglementare să fie una eficientă și pragmatică și mai ales ca la nivel internațional să nu creeze distorsiuni ale concurenței. Acum ca să revin la subiectul nostru, constat faptul că adesea există diferențe între uh, cuvintele oficiale și ceea ce se întâmplă în realitate. Înțel- uh, văd de, de asemenea că țări terțe, și mă gândesc la Statele Unite, au o tendință supărătoare de a face judecăți de valoare asupra modului în care lucrăm noi, pe când ei înșiși nu aplică dispozitivele pe care ar trebui să le aplice. Uh, când e vorba de Basel, e esențial ca întreprinderile europene să fie tratate în același mod și să nu fie mai penalizate decât cele din Statele Unite. Deja în Statele Unite foarte puține bănci țin de domeniul de aplicare a acestei directive a Comitetului de la Basel și în realitate nimic nu uh, spune că astăzi și nu aș vrea ca dispozițiile adoptate în iunie pentru a reglementa finanțele americane uh, despre care mai multe se vorbește decât uh, se fac în realitate, să nu poate da o bază juridică pentru a nu a pune în aplicare dispozițiile emise de entități din afara Statelor Unite. Deci, domnule comisar, contez pe vigilența și hotărârea dumneavoastră, pe care le cunosc, pentru ca să nu avem o distorsiune concurenței care să pedepsească băncile franceze, băncile europene și, în general, pe cei care finanțează economia. E normal ca băncile să revină la funcția lor inițială, deci de a finanța dezvoltarea economică și trebuie să uh, facem în așa fel încât să nu se adopte măsuri uh, contrare activității acestora. Mulțumesc acum are cuvântul domnul Bulman pentru patru minute. Stimați colegi, permiteți-mi ca de la bun început să vin cu o constatare. Comitetul de la Basel reprezintă un for în care mai, oameni mai mult sau mai puțin deștepți din sectorul bancar emit supravegheri, dar cu siguranță nu este un comitet care nu comite greșeli și nu este un comitet care să emită legi. Legiuitorul este aici. Domnule comisar, noastră știți asta și o știm și noi că știți acest lucru. Legiuitorul va ține seama de documentele existente va ține seama dacă acestea fac sens sau nu. Desigur că noi vrem ca reglementările privind cerințele de capital să fie înăsprite, pentru că ce altă concluzie să tragem după această criză? 20-30% din produsul social brut uh, au fost uh, utilizate pentru salvarea băncilor. Uh, Desigur că cetățenii acum așteaptă de la noi să reglementăm ca atare sistemul bancar pentru a nu se repeta o asemenea situație. Și desigur că noi, la rândul nostru, vrem să existe măsuri anticiclice pentru securizarea băncilor. Discut aici despre elemente precum uh, în Spania, pentru că acolo au trebuit implementate astfel de măsuri și iată, la final, măsurile acestea au dat rezultate deoarece au fost implementate la timp și nu au înrăutățit sistemul bancar, ci l-au făcut mult mai robust în fața crizei. Dar există câteva întrebări centrale aici și pentru a fi tratat aceste întrebări sunt recunoscător raportorului Caras, pentru că iată a plasat aceste chestiuni uh, în centrul raportului său, raport pe care putem să-l sprijinim întru totul. În primul rând spun că, într-adevăr, avem nevoie de un studiu complet al efectelor crizei pentru a vedea care sunt efectele la nivelul sectorului financiar pe de o parte și, desigur, ne-ar interesează de cealaltă parte să vedem care sunt efectele asupra economiei reale. Trebuie să vedem cum uh, mergem mai departe în ceea ce privește finanțarea creditelor IMM-urilor. Și nu în ultimul rând menționez faptul că de această dată, uh, aceste reglementări uh, trebuie implementate ca atare, pentru că știm că acestea au fost uh, implementate diferit la nivelul statelor membre și trebuie să, preveni, să preîntâmpinăm acest lucru, pentru a nu se repeta. În al treilea rând, nu trebuie să existe o discriminare la nivelul reglementărilor. Cei care au rezistat pe timp de criză și aici discut despre băncile care au ținut seama de sectorul privat și care nu au uh, dat curs riscurilor transfrontaliere, acești, aceste bănci, acești actori nu trebuie să fie acum pedepsiți și sancționați. Documentul de acum nu prevede suficient acest lucru și considerăm că ar trebui să reluăm acest aspect pentru a vedea cum să-l tratăm din punct de vedere practic. Sectorul uh, bancar public este foarte important atunci când uh, ține seama de reguli și atunci trebuie să întrebăm cum anume putem să tratăm acest subiect pe viitor dacă vrem să implementăm uh, reglementări similare celor de la Basel. Instrumentele de capital trebuie să fie implementate la fel, astfel încât să garanteze calitatea, să preîntâmpile pierderile, să fie flexibile la capitolul plăți, așa cum uh, solicită și raportorul. Consider că este o poziție adecvată. Vrem ca diferitele profiluri de riscuri să fie măsurate ca atare pe viitor și sperăm că pe marginea acestui dosar să avem o cooperare foarte bună. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Bowles. Două minute. Domnule comisar, atunci când am votat asupra supravegherii, am spus că uh, legislația noastră era ca un șvaițăr, plină de goluri. Săptămâna trecută, bancherii din Uniunea Europeană s-au adunat și au discutat Basel 3. Cuvintele pe care le spuneau toți erau eh, țineau de național, flexibilitate naționale, reguli naționale și așa mai departe. Atâta timp cât uh, avem un cadru pentru armonizare și uh, stabilizare, în, începe uh, căutarea unor portițe de scăpare. De ce Europa trebuie să fie întotdeauna fratele cel mic la Basel? Nu asta eh, este intenția la Basel 3. Băncile trebuie să poată să facă față unui tip de criză ca și cea care tocmai a trecut. Și cerințele de capitale sunt cruciale. Știu care sunt problemele economiei reale și, la necesi- și ca necesitățile băncilor și uh, vreau să văd evaluările de impact cumulative și economice, nu doar de la Basel, ci pentru toate regulamentele financiare pe care le-ați promis dumneavoastră și domnul comisar Ren la audierile lor. Însă nu putem aștepta în timp ce uh, înaintați în secret și mențineți confidențialitatea în legătură cu toate problemele așa încât calendarul extins de la Basel este încă o evitare a transparenței. Uh, mi se pare că există stimulente foarte perverse în jurul uh, datoriilor de stat și instrumentelor pe termen scurt. Trebuie să avem grijă să nu uh, reluăm aceste măsuri în toate uh, Uh, regulamentele prudențiale, pentru că am distruge investițiile în economia reală. Vă mulțumesc. Care cuvântul domnul Filip Lambert, un minut și jumătate. A, Bal 3 doit constitui... Mulțumesc. Basel 3 trebuie să constituie o bază de lucru. Deci în niciun caz nu poate constitui un perimetru maxim pe care și l-ar fixa Uniunea Europeană, un cadru maxim. Și celor care ne atrag atenția că dacă vom depăși cadrul BAL, aten- bază atenție la ce se va întâmpla cu competitivitatea băncilor noastre la nivel mondial, le răspund că noi trebuie să ne îngrijim de viabilitatea economiei noastre și dacă asta înseamnă reguli mai stricte, așa să fie. Deci, uh, un expresia aceasta picior de egalitate nu este respectată de Statele Unite decât atunci când le convine. Nu aș vrea ca Europa nu, să nu facă altceva decât să aștepte un fel de consens care nu va veni niciodată. În al doilea rând, orice perioadă de tranziție trebuie să fie limitată în timp, prin forța lucrurilor. Și uh, 8 ani e prea mult. Și n-a fost prevăzut faptul că uh, un, niște condiții riguroase în, te, în ce privește distribuția beneficiilor și a bonusurilor ar fi indecent și inacceptabil din punctul nostru de vedere ca băncile pe de o parte să invoce dificultatea de a-și constitui rezervele de capital impuse de noile reguli și pe de altă parte acționarii și managerii continuă să încaseze milioane și milioane. Și ultimul meu mesaj se adresează băncilor. Băncile care nu fac decât să se plângă că nu va mai fi posibil să uh, avem marjele pe care le aveam în anii de aur ei bine, le spun că toate întreprinderile din industrie, din sectorul distribuției care lucrează în economia reală, trebuie să se mulțumească cu marjele anuale nete uh, de la 2, 3, 4 până la 5%. Și nu e o rușine. Așadar, va trebui uh, să terminăm cu uh, sărbătoarea și să trecem la treabă. Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Ford pentru două minute. Mulțumesc. Sunt conștientă că criza economică n-a luat sfârșit și că avem nevoie de și de alte măsuri, dar săptămâna trecută am văzut că în Irlanda băncile apelează la contribuabil pentru păcatele lor și nu putem să acceptăm ca în continuare contribuabilul să plătească pentru aceste probleme. Trebuie să vedem cum anume putem să facem uh, ca pe viitor să se facă mai bine față riscurilor. Mulțumesc, domnule Caras, pentru faptul că, iată, ați uh, plasat o piesă foarte importantă în acest puzzle complicat al crizei. Este foarte clar, după amendamentele depuse, că eurodeputații vor să analizeze în detaliu impactul crizei și vrem ca o abordare similară să fie uh, preluată și la celelalte niveluri. În ceea ce privește valoarea de impact, aceasta a fost făcută pentru Basel, dar uh, este atât de confidențial încât nu putem să o accesăm. Aș vrea așadar să avem acces la ea. Și dacă tot discutăm despre acorduri internaționale, trebuie să vedem că acestea să fie implementate la nivel global, nu doar uh, la, pe Wall Street, de exemplu. Discutăm despre clauza 24 în ceea ce privește minoritățile, clauza 40 în ceea ce uh, clauza 40, clauza 43A. Deci Basel ar trebui să analizeze uh, ce se întâmplă la nivelul uh, rețelelor și Cred că, așadar, trebuie să ținem uh, seama și de faptul că va exista o migrație către o rată de îndatorare obligatorie și sper să menținem acest principiu. Cred că acolo unde există bune practici la nivel local, ar trebui ca acestea să fie încurajate. Însă, să le analizăm în public și să nu apelăm la exonerări pe ușa din dos, pentru că astfel pe piață se va înțelege că există într-adevăr o ușă din dos pentru promovarea relelor practici și nu a bunelor practici. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Ford. Trecem la ceilalți vorbitori. Doamna Luling, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să mulțumesc în primul rând raportorului nostru Ocmar Caras pentru munca excelentă îl susțin în abordarea sa pe care o dă problematicii complexe pe care o discutăm. Aș dori să subliniez în aceste două minute doar o problemă care a fost evocată în raport, însă care merită o atenție mai mare. Este vorba de uh, scrisorile de obligațiuni în cadrul standardelor de lichiditate noul regim de lichidități în Europa, pe care ne pregătim să îl uh, redefinim, trebuie să recunoască specificitatea economic, economică și juridică, precum și operațională. Aceste scri, scrisori de garanție sunt uh, uh utilizate pentru finanțările pe termen lung, pentru finanțarea economiei în sens larg. Ori propunerea actuală a Comitetului de la Basel ar avea un impact negativ și disproporționat asupra economiei europene, comparativ cu alte zone, mari zone economice, cum ar fi, de exemplu, Statele Unite. Uh, salut faptul că acordul Comitetului de la Basel din 26 iulie recunoaște scrisorile de garanție ca un instrument eficient în cazurile de acoperire a lichidităților și reamintesc Comitetului de la Basel și Comisiei, domnule Barnier, că trebuie să acordăm o recunoaștere mai mare acestui instrument financiar pentru a permite o diversificare corectă a activelor eligibile și pentru a evita distorsionarea pieței. Acest instrument financiar poate și trebuie să primească un context favorabil utilizării sale. Mulțumim, doamna Luling. Are cuvântul doamna Podimata 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Știm cu toții că dezbaterea de astăzi privitoare la Comitetul de la bază a fost uh, dictată, practic, de împrejurări, de criza recentă. Criza aceasta a demonstrat slăbiciunea uh, reglementării sistemelor financiare, iar acum putem vedea foarte clar că e necesar să dispunem de reguli mai stricte atât uh, pentru cerințele de capital, cât și pentru supravegherea, supravegherea institu- instituțiilor financiare. Ei bine, în acest context, uh, Comitetul de la Basel a ajuns la un acord care, într-adevăr, ține cont de anumite uh, principii fundamentale și modificări fundamentale aduse regulilor privind cerințele de capital pentru a asigura soliditatea sistemului. Acum, în ce privește situația Europei, raportul domnului Caras conține puncte foarte importante care, de care trebuie ținut cont, cum ar fi specificitatea piețelor europene, cu 80, unde 80% din uh, împrumuturile de capital depinde de instituții de împrumut. Apoi procedura de uh, la bază, în procedura aceasta legată de comitetul de la bază trebuie implicat mai mult Parlamentul European și apoi există și o propunere legată de obligațiunile europene ca să fie incluse eh, global în elementele de activ, oricare ar fi evaluarea eh, care le este făcută. Aș vrea de asemenea să repet că noile măsuri în materie de cerințe de capital eh, conțin în continuare lacune, din păcate. Ar trebui o supraveghere mai strictă pe termen lung Comisia, sigur, a luat deja măsuri foarte importante adoptând acest nou sistem european de supraveghere, astfel încât vedem că peisajul se schimbă. Acum, ne dorim însă să existe și o coordonare mai precisă pentru ca să avem și uh, instrumente de prevenire, dar trebuie să ne gândim și la etapele următoare. Uh, Uh, să avem acest cadru de monitorizare, de supraveghere a mm, operatorilor care până acum uh, funcționează în mod necontrolat, cum ar fi fondurile de plasament sau de investiții alternative. Asta pe baza propunerilor prezentate recent. Cred că am putea să ajungem la reguli precise pentru aceste domenii din, în care, în păcate, există încă o lipsă de transparență flagrantă. E important, de asemenea, să ne gândim și la vânzările acestea care nu sunt garantate. Ați, ați vorbit și de G20, ați vorbit de ce se va întâmpla la Seul. Eu cred că ar trebui să facem mai multe eforturi pentru a dispune un cadru, de un cadru mai strict. Dar până la urmă nu e voie de a uh, pedepsi băncile. E vorba de a da un mesaj foarte clar cetățenilor europeni care astăzi suportă cheltuielile crizei, din păcate. Uh, am dori o mai bună repartizare a acest, acestor cheltuieli. Mulțumesc și acum, domnul Clinț, un minut. Coleg. Domnul președinte, dragi colegi, dacă băncile au nevoie de mai mult, ca, uh, de, trebuie să păstreze mai mult capital pentru instrumentele lor, atunci cu siguranță vor suferi pierderi. Uh, concluziile Comitetului de la Basel se bazează pe, pe acest principiu al stabilității, dar să nu uităm că problema Uh, nu este soluționată astfel. Și atunci salut în acest context inițiativa colegului nostru Otmar Caras de a trata altfel uh, nevoia de capital și anume în funcție de nevoile sistemului. Adică să ținem seama de dimensiunea băncilor în sistem. Asta mai ales pe viitor când ne vom confrunta cu alte crize. De asemenea, ar trebui să existe și o rată obligatorie de îndatorare. Asta pentru ca instrumentul să nu fie aplicat uh, arbitrar și pentru a denatura competitivitatea. Ar trebui tocmai de aceea să stipulăm o rată de îndatorare obligatorie. Foarte important este și ca aceste măsuri să fie implementate la nivel global. Nu trebuie să permitem ca autoritățile americane să influențeze deciziile de la Basel pentru ca mai apoi să nu le respecte absolut deloc. Uh, la summitul G20, din, uh, la summitul următor, vom vedea exact unde ne plasăm. Mulțumesc. Domnul Nitras, două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să spun că mă bucură faptul că Parlamentul a pregătit un raport de inițiativă și de aceea îi mulțumesc raportorului. În ultimul deceniu, am văzut o evoluție fără precedent a instrumentelor financiare. Și aceste instrumente decid natura piețelor financiare de astăzi. În ceea ce privește supravegherea, trebuie să cunoaștem ceea ce se întâmplă pe piețele financiare. Instrumentele financiare au devenit atât de complexe încât este aproape imposibil ca autoritățile de supraveghere să le controleze. Trebuie să ne gândim și la globalizarea piețelor financiare și la faptul că supravegherea nu mai poate să fie la fel de eficientă. Creșterea și dezvoltarea instituțiilor financiare înseamnă că supravegherea este și ea îngreunată. În consecință, există lipsa unui, unei priviri globale asupra sectorului financiar în mai multe dimensiuni. De aceea trebuie să punem accentul pe securitatea sistemelor financiare, acordurile Acordul actual de la Basel primește, privește capitalul. Și mă bucur că s-a vorbit despre, s-au rezolvat problemele anticiclice și care țin de lichiditate. Cred că standardizarea ratelor de lichiditate este un lucru pozitiv, pentru că va permite salvarea băncilor în viitor. Vă mulțumesc, domnul Ludvingson. Mulțumesc, doamnă președinte. Se poate spune că această directivă cu noile cerințe de capital este, are multe aspecte pozitive. Iată, facem progrese cu Basel 3, dar aceasta constituie doar o condiție preliminară pentru a reinstaura siguranța în sectorul de care ne ocupăm. Și raportul Caras este unul echilibrat și bine formulat, însă aș dori să mă concentrez asupra unor aspecte unde ar fi putut, poate exista mai multă claritate. În primul rând, uh, E important, sigur, să nu uh, punem prea multă presiune pe bănci și ca perioada de uh, punere în aplicare să nu fie atât de scurtă. Dar este la fel de important ca uh, lucrurile să nu treneze. Obiectivul ar trebui ca băncile să dispună de stabilitate suficientă pentru a se ocupa cu următoarele tendințe ale economiei. Dar dacă ne gândim la perspectiva 2017-2018, cu termenul pe care îl avem, înseamnă că multe bănci nu vor face acest lucru. Apoi trebuie să ne uităm și ce se întâmplă cu punerea în practică acestor recomandări. Trebuie să uh, cooperăm de aproape și cu Statele Unite și cu alți parteneri ai noștri. Sigur, ambiția noastră ar trebui să fie ca întregul sector uh, bancar, uh, financiar, să fie stabilizat, nu doar părți ale sale. Eh, sunt zone în care nu există reguli suficiente sau în care regulile nu sunt puse în aplicare, ceea ce ar putea să afecteze până la urmă întregul lanț financiar și să aducă noi riscuri. Apoi, în al treilea rând, eh, sigur că se, ar trebui să ne asigurăm că pe termen lung sectorul bancar să fie stabilizat și eh, ar trebui să fie măsuri, să existe și măsuri complementare cerințelor de capital. Și cred că putem să aici să cerem standarde mai înalte. Criza ne-a arătat că uh, lucrurile se pot schimba extrem de rapid, așadar e foarte important ca noi să fim tot timpul la curent cu tot ce se întâmplă în sectorul financiar. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Schmidt. Două minute. Mulțumesc. Doamnă președinte, domnule comisar, noile reglementări de la Basel încearcă să creeze un cadru pentru creștere durabilă. Însă vedem că acum băncile trebuie să aibă mai bun acces la capital și aceste reguli trebuie să permită băncilor să-și asume anumite riscuri, desigur, ținând cont de anumite limite. Trebuie să vedem să, ca nu cumva să ajungem să sancționăm activitățile cu risc redus. În țările, țările nordice se există această tendință pentru că există foarte multe intervenții cu risc redus, mai ales pe piața proprietăților și s-ar putea să apară o problemă aici. Toate punctele tratate de Comitetul de la Basel ar putea fi bune, însă efectul cumulativ ar putea să uh, împiedice creșterea. Sunt de acord cu Sharon Bowles. Ar trebui să se facă o, un studiu în ceea ce privește tendința de creștere economică în Europa. Uh, astfel încât să știm ce se întâmplă cu odată ce aceste reguli sunt implementate. Să știți că nu întotdeauna regulile sunt răspunsul la toate problemele. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Acum are cuvântul domnul Cancian, două minute. Grazie, președinte. Domnule Cancian, vă rog, există interferențe. Schimbați, vă rog, microfonul este un zgomot dezagreabil la microfonul pe care l-ați folosit. Sente, sente bine? Acum se aude? Signor președinte. Da, foarte bine. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Vreau să adresez mulțumiri colegului Caras pentru un raport foarte bine elaborat. Cred că noi am asistat neputincioși la această criză economică globală, financiară, în acești ultimi doi ani. Unii spun că lucrurile ar fi putut să stea încă și mai rău. Astăzi, Uniunea Europeană se află în linia întâi și, dumneavoastră, domnule comisar, conduceți o deodată revoluție care își dorește stabilitatea, care să dea uh, garanțiile cerute de toți. În ultima plenară am dat un impuls pozitiv pentru salvarea întregii Europe, nu doar a economiei europene. Apoi, avem aici uh, propunerile privind uh, produsele derivate, există discuția asupra impozitării băncilor și impozitării tranzacțiilor financiare. Păi sigur, așteptăm propunerea de revizuire definitivă din partea Comisiei. Domnule comisar, comisar vă atrag însă atenția să nu se întâmple să trecem de la o extremă la alta, cum se întâmplă de multe ori cu norme și legi care ar putea să frâneze dezvoltarea economică și întreaga redresare economică. Eu cred că rigiditatea și birocrația uh, totdeauna ne pândesc de după colț. În acest moment avem nevoie de stabilitate și e adevărat, dar avem și mai multă nevoie de creștere, creștere, creștere, cum spunea în plen domnul președinte Barroso. Cu Basel 3 începe un întreg traseu în care toți trebuie implicați cu răspundere, dar aten- să fim atenți să uh, ne păstrăm competitivitatea și uh, egalitatea cu patronii noștri și atenția la IMM-uri și la băncile de economisire și credit și băncile cooperatiste pe, al, de, pe, pe, pe de altă parte, care sunt primii actori în teritoriu. Mulțumesc, domnule Cancian. Până acum am o solicitare la intervențiile spontane. Este vorba de domnul Kelly. Un minut. Vă mulțumesc. Cred că toată lumea este de acord că trebuie să consolidăm sistemul bancar. Mulțumită uh, domnului Caras, știm că în, în propunerile de la Basel nu există condiții egale pentru toți. Unele state nu pot să uh, concureze cu celelalte. Trebuie să spunem că Statele Unite și Europa sunt diferite. Europa se bazează pe capacitățile de împrumut ale băncilor. Am văzut ceea ce s-a întâmplat în Irlanda, unde băncile nu mai pot acorda credite IMM-urilor. Și IMM-urile viabile, altfel, uh, trec prin situații extrem de dificile pentru că nu pot obține un credit. Acum însă sunt salvați bancherii și se finanțează pachete uh, pentru uh, cei care au fost în sistemul bancar. Mai avem încă multe de făcut pentru a echilibra lucrurile, însă mă încurajează răspunsul domnului comisar că va încerca să asigure un teren egal pentru toți. Vă mulțumim, domnule Kelly. Are cuvântul acum domnul Barnier. Merci, madame la présidente, et merci... Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul aici pentru propunerile și încurajările pe care ni le-au adresat. S-au făcut aici sugestii foarte interesante și am luat notă de toate acestea. Domnul Gozes s-a referit, la fel ca domnul Schmidt și domnul Klintz, domnul Kelly mai adineauri la problema unor măsuri proporționale. Dar sigur, uh, trebuie luate mm, măsuri uh, foarte bine țintite. În primul rând, uh, trebuie puse în aplicare în mod foarte inteligent măsurile, bază, lânsele, și voi utiliza perioada de tranziție în mod cât mai inteligent posibil și cu marge de flexibilitate pe care ne le conferă acordul de la Basel. Și dumneavoastră vă veți aduce propria contribuție. În al doilea rând, e vorba de a face o coordonare între măsurile Basel și celelalte măsuri pe care le punem la punct în cadrul agendei G20 pentru prevenirea și gestionarea crizelor. Și apoi, în al treilea rând, domnul Kerry tocmai s-a referit la acest lucru, Uh, referitor la Statele Unite și știu, domnule Kelly, că sectorul bancar european finanțează mult mai mult economia decât se întâmplă în Statele Unite. Vom ține cont de aceste diferențe. Deci a, a treia a, uh, coordonare este cea transatlantică. Trebuie să fim foarte atenți și am spus domnului Lambert deja, trebuie să acționăm fără să mai așteptăm Statele Unite, după cum uh, pe bună dreptate a spus domnul Lambert. Văd că sunteți aici. Nu încercați să vă ascundeți. Deci, fără să așteptăm Statele Unite, eu oricum mă voi deplasa acolo și mă voi întâlni cu uh, instanțele de supraveghere. Uh, nu vrem, nu vrem să vedem cine acționează cel mai încet, ci să fim siguri că acționăm paralel pentru Basel 2, Basel 2, Basel 2 și jumătate, Basel 3, Basel 4. Mă rog, și un alt subiect uh, extrem de sensibil care poate să devină un punct de uh, divergență între uh, Statele Unite și europeni. E vorba de normele contabile. Noi nu vom acționa naiv, dar nu vrem nici să facem procese de intenție. Deci confirm domnului Gozes și tuturor colegilor săi faptul că vom veghea să efectuăm aceste trei uh, măsuri de coordonare și domnul Cancian, pe bună dreptate, s-a referit la instabilitatea financiară, care este eh, cel mai uh, înverșunat dușman al creșterii economice. De aceea trebuie să asigurăm condițiile unei mai bune stabilități financiare. Și adaug față de dezbaterea pe care o avem cu China în acest moment, stabilitate monetară de asemenea. Domnul Bulman ne-a încurajat să facem studii micro și macroeconomice Vom utiliza de asemenea în mod cât mai inteligent posibil perioadele de tranziție care uh, sunt foarte bine definite și domnule Bulma aveți dreptate când spuneți că aici se vor face legile europene. Și, sigur, și la Consiliu, dar nu la Basel, ci aici, unde este sediul legiuitorilor europeni. Și exact din acest motiv vom elabora un proiect cu, uh, cu caracter de lege și pentru care vom avea nevoie de aprobarea dumneavoastră. Și acum mă adresez doamnei Bauz, spunându-i că aveți dreptate, doamnă, spunându-ne că lucrurile nu mai pot continua ca până acum. Și uh, aud un număr de bancheri care nu prea au ținere de minte, care ne spu- ne-au spus că s-a terminat criza și totul trebuie să continue ca înainte. Dar uh, e asigur că nu va fi așa. Nu uh, ne vom juca cu reformele. Și, doamnă președintă, cea mai bună capitalizare de care vorbim noi cu Basel nu este, Basel nu este singurul răspuns și singurul instrument. Mai avem multe alte instrumente la dispoziție, le-am evocat în prima mea intervenție, gestionarea crizei, Sigur, ce facem noi în, privirea reglementării hedge fundurilor și sper că vom discuta mai mult despre acest lucru în, în zilele următoare, produsele derivate și alte instrumente importante. S-a vorbit aici de testele de criză care trebuie efectuate uh, în mod uh, regulat. Iată spiritul în care vom acționa. Domnul Lambert, uh, ați semnalat un lucru important, și anume distribuirea dividendelor de către bănci care nu aplică minimul fondurilor de capitalizare. Această problemă a fost prevăzută foarte clar prin una din zonele de tampon, și anume Capital Conservation Buffer, așa numită Capital Conservation Buffer, care spune că nu se pot distribui dividende într-o bancă dacă exigențele minime de uh, capitalizare nu sunt respectate. Iată unele, una din Uh, prevederile pe care o vom relua în proiectul nostru de lege. Îi spun doamne Ford că într-adevăr trebuie să protejăm contribuabilii, motiv pentru care voi fi foarte atent, doamnă Ford, la uh, gestionarea și prevenirea crizelor și vom crea, sper, în fiecare stat membru un fond de rezoluție pentru ca băncile să plătească pentru ce fac băncile și nu contribuabilii. Doamna Luling mi-a adresat o întrebare foarte precisă. Da, îi spun că în negocierile de la Basel și colaboratorii mei au fost foarte atenți ca zona tampon de lichidități să se poată uh, constitui până la o, uh, o rată de 40%, doamnă Luling. Această scrisoare de garanție pe care, de care ați vorbit e un rezultat foarte util și suntem în favoarea unei diversificări a activelor lichide. Domnul Clintz s-a referit la dimensiunile acestor uh, instituții financiare care dau faliment. Aici, într-adevăr, Mm, s-au exprimat îngrijorări și în Statele Unite că nu putem să, exist, să ne permitem să există suprapuneri, că sistemul uh, bancar uh, uh, din Statele Unite nu are aceeași structură cu cel european, dar, domnule Clint, problema asta încă nu s-a rezolvat la nivel global, nici la G20, nici la Consiliul de, pentru Stabilitate Financiară, dar vom încerca să evităm ca acest cost să nu-l suporte tot contribuabilii. În ce privește subiectele financiare complexe, avem nevoie într-adevăr de o mai mare, de o mai bună supraveghere, de aceea ESMA, noua autoritate uh, europeană, joacă un rol de frunte aici și mulțumim Parlamentului pentru a interzice, spuneam, joacă un rol important pentru a interzice anumite produse toxice și în zilele următoare vom încerca să consolidăm rolul jucat de ESMA. Apoi, mă adresez doamnei Podimata, spunându-i că în legătură cu aceste agenții de rating, și aici vom acționa într-o a treia etapă, că încă măsurile luate nu sunt suficiente. Acum lucrăm la această a treia etapă a reglementării a activității agențiilor de rating și a diversificării pieței agențiilor de rating, care se concentrează în prea puține mâini. Iată, am întrebat ministrii vineri, vom întreba am întrebat vineri ministrii de resort la Ecofin Uh, era, erau și unii dintre dumneavoastră de față și vom pune la punct acest, această reglementare a agențiilor de rating. Domnul Schmidt s-a referit și la efectele cumulative. Eu mi-am răspuns evocând aceste trei măsuri de coordonare. Deci vom fi foarte atenți în continuare. Președinte, mulțumesc, domnule comisar. Acum întreb pe domnul raportor ce crede despre toate acestea. Vă rog, domnule Caras. Doamnelor și domnilor, cred că dezbaterea aceasta a fost pentru noi toți cât se poate de clară cât se poate de responsabilă, de competentă. Iată, am uh, creat uh, imaginea că suntem hotărâți. Doresc uh, să mulțumesc tuturor participanților, în special noastră, domnule comisar. Nu punem sub semnul întrebării procesul, dar să nu uităm că acesta n-a fost încheiat. Și tocmai ce am pus degetul pe rană. Am pus degetul în, pe acele răni care au fost create de structurile bancare. Trebuie să spunem foarte clar că procesul legislativ nu a început, într-adevăr, dar procesul de la Basel este cel care ne limitează decizia politică. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu am fi venit noi cu un raport din proprie inițiativă? Ei bine, nu ar fi existat dezbaterea de astăzi. Și tocmai de aceea, la Basel, la G20, trebuie să ținem cont de noile instrumente globale ce sunt create, trebuie să le democratizăm pentru ca astfel să ne implicăm direct în proces și să nu reacționăm doar a posteriori. Stimați participanți, avem nevoie de conectarea Basel III și a securizării, pentru că nu există această legătură. Ne trebuie uh, o legătură între decizia noastră și uh, uh, implementarea la nivel global a măsurilor. Avem uh, nevoie de o definire a lichidităților înainte de a lua o decizie, pentru că, iată, vedem că iarăși avem o problemă aici. Uh, în America vor exista probleme cu implementarea măsurilor privind uh, standardizarea lichidităților și acum se încearcă ca pe lângă ratingurile externe să fie introduse alte criterii. Deviza noastră însă trebuie să fie următoarea. Ori uh, ratinguri externe ca Uh, mijloc de evaluare, ori criterii alternative precum stabilitatea prețului. Dar în niciun caz nu ambele pentru Europa și doar un criteriu pentru Statele Unite. Trebuie așadar să fim foarte vigilenți. Vă rog la final, vă rog, domnule comisar, să vă asigurați de faptul că ceea ce face comisia este acum un studiu al efectelor. Ministerele uh, de economie ale statelor membre trebuie să primească apoi acest studiu. Trebuie să se știe ce facem noi aici, care sunt consecințele, care sunt um, urmările. Trebuie așadar uh, să inițiem o ofensivă și, desigur, să implicăm parlamentele naționale în acest proces. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Caras, pentru intervenție, spune președinta. Închidem dezbaterea. Votul va avea loc mâine. Trecem acum la următorul subiect. Domnul Barnier rămâne alături de noi. Este foarte bine că